citi acum toate titlurile, ci doar vă informez că aceste acte vor fi semnate miercurea viitoare. Un alt punct, în, conform, în conformitate cu articolul 142 al regulamentului, Consiliul și Comisia au solicitat aplicarea procedurii de urgențe față de propunerea de regulament al Consiliului prin care se modifică regulamentul numărul 1234 per 2007 Uh, privind organizarea comună a piețelor în sectorul agricol și dispoziții specifice în ceea ce privește anumite produse ale acestui sector. Regulamentul OCM unic. E o situație de urgență referitoare la piața laptelui. Și mm, este o stare de urgență motivată de faptul că există o propunere de regulament care face parte din măsurile uh, ca, luate ca reacție la criza actuală pe piața laptelui. Parlamentul se va, va trebui să se pronunțe în legătură cu această solicitare mâine dimineață. Este o temă foarte importantă, deci mâine dimineață la orele 9 vom vota ca să se utilizeze procedura de urgență. Deci vă invit să fiți prezenți uh, mâine dimineață în, în